Okay, friends. Uh, uh... Dragi prieteni, haideți să vă spun cum o să lucrăm. Agenda. Uh, now... Avem ordinea de zi și acum o să începem cu schimbul de opinii în legătură cu raportul Balas, în legătură cu dumpingul social. La 11 și un sfert, în PHS 3 C50, adică aceeași sală ca și săptămâna trecută, avem o audiere comună cu Econ uh, în ceea ce privește inegalitatea economică și apoi la ora 15 revenim în această sală și o să avem un schimb de opinii cu vicepreședintele Comisiei Katainen. Și sper că vom fi suficient de numeroși, pentru că avem această problemă când invităm vicepreședinții ai Comisiei Europene sau alți oaspeți și noi suntem foarte puțini ca participanți la reuniune. După discuția cu domnul Katainen o să urmeze votul și după voturi avem un punct nou pe ordinea de zi, summitul social tripartit, Domnul Sobor este raportor și după aceea o să avem uh, punctele obișnuite de pe ordinea de zi, um, um, afacerile de transport pe distanțe mici și uh, orientările pentru ocuparea forței de muncă. Avem uh, și interpretare la dispoziție, toate limbile cu excepția Croației și Irlandezei și în timpul după amiezei, de fapt de la 11 și un sfert, până la 1 nu avem estonă, malteză, slovacă și irlandeză, iar apoi de la 15 până la sfârșitul reuniunii avem toate limbile din nou, cu excepția croate, croatei și irlandezei. Vă rog să-mi spuneți dacă putem adopta uh, procesul verbal al reuniunii din 24 mai. Da, putem, ceea ce înseamnă că uh, Trecem la subiectul dumping social în Uniunea Europeană și dau cuvântul raportorului, domnul Guillaume Balas. Vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Voiam mai întâi să vă spun de ce am solicitat această revizuire a propunerilor de compromis pentru amendamente acum. Pentru că uh, Lista de amendamente e foarte lungă și subiectul discutat, chiar dacă nu e vorba decât de un raport din proprie inițiativă, este unul sensibil, după cum știm, în Uniunea Europeană și deci mi s-a părut important să facem așa un mic inventar înainte de a finaliza acest raport și să avem un uh, vot în comisie, dacă se poate, în iulie și, dacă acesta merge bine, un vot în plenară în septembrie. Primul lucru pe care vreau să-l subliniez nu e ceva oficial, dar e important. Și forma e importantă în discuții. Deci, mulțumesc raportorilor din umbră cu care lucrez pe acest subiect, pentru că contribuie mult și cu timp și cu idei în dezbatere. Nu discutăm doar așa ca să ne facem că discutăm, intrăm chiar în subiect și le mulțumesc, pentru că învățăm unii de la ceilalți, chiar dacă sunt uh, uh, diferențe între punctele de vedere de la care plecăm și uh, nu sunt ușor de depășit, dar cred că fiecare se străduiește chiar sincer să contribuie cu ce poate ca să putem avansa și găsi un compromis. Deci, unde suntem în acest moment. După părerea mea, evident. După ce am primit mai mult de 700 de amendamente, am încercat să găsim uh, posibilități de compromis și am făcut o listă a acestora. Evident, e greu la fiecare amendament de compromis să ai susținerea tuturor grupurilor, pentru că evident, trebuie ales uh, un echilibru între a nu spune nimic ca să fie toată lumea de acord cu tine și a spune ceva, ca, dar să ai și sprijin. Deci, iată un prim aspect pozitiv. <clears throat> Apoi, capacitatea ca majoritatea grupului, nu toți, uh, pentru că nu ne-am întâlnit cu toate grupurile, ci numai cu unele, dar oricum cu o majoritate, ne-am ocupat de definiția dumpingului social. E o miză foarte importantă aici. De ce? Pentru că deja aici se nasc multe probleme, mai ales în ceea ce privește diferențele între anumite grupuri, dar și între țări. Definiția dumpingului nu dorea să se oprească la ceva unidimensional și de aceea am subliniat că e important și pentru domeniul social acest fenomen, dar că are și impact asupra economiei și finanțelor. Proiectul de amendamente de compromis ne-a permis să facem progrese, mai ales în ceea ce privește controlul aplicării legislației, legislațiilor existente din punct de vedere social pentru combaterea dumpingului social. Cred că acest lucru este deosebit de pertinent pentru uh, respectarea convențiilor uh, Organizației Internaționale a Muncii, pentru că ne găsim în această situație bizară în care nu toate țările respectă neapărat regulile OIM și am vrut să spunem acest lucru și Apoi ne-am gândit și la îmbunătățirea inspecțiilor, la îmbunătățirea cooperării orizontale între inspectoratele naționale, la găsirea de modalități de a colabora mai bine, mai ales din perspectiva instrumentelor care lipsesc, poate, dar mă refer, și, mă refer la traducere, dar poate și la schimburi în materie juridică și am discutat foarte mult, a fost foarte complicată discuția despre ce trebuie făcut și am reușit să ne punem de acord și mi se pare important că e nevoie de o cooperare multinațională în cadrul Uniunii Europene, o cooperare aprofundată susținută de task force-uri multilaterale care să regrupeze inspectori uh, de la oficiile naționale care se ocupă de teme cât se poate de punctuale și uh, în cadrul uh, unor aspecte esențiale, cum ar fi prag. În ceea ce privește Comisia pentru Transporturi, deși nu era prevăzut la început, am putut să colaborăm foarte bine pentru a găsi un acord în legătură cu ceea ce putea fi integrat sau nu, în funcție de competențele uh, Comisiei Afaceri Sociale și cele ale Comisiei Transporturi și Comisia Transporturi chiar a venit cu propuneri de măsuri de combatere a dumpingului social care vor fi integrate, în hotărâri noi ca atare, de către Comisia de Afaceri Sociale. Veți hotărâ în momentul votului, dar noi uh, deja am ajuns la un consens destul de larg. Apoi, am mai făcut progrese în legătură cu un lucru important în acest moment, economia digitală și faptul că digitalizarea știm cu toții, reorganizează raport, raportul față de protecția socială, adică legătura cu întreprinderea și raportul de muncă, uh, definițiile pentru angajat, angajator și cred că am putut să facem propuneri utile și care sunt și în armonie cu alte rapoarte deja votate și pe care ne-am și sprijinit de altfel. Mai rămân totuși în acest moment uh, aspecte unde nu reușim să avem asentimentul tuturor grupurilor sau măcar a unei majorități și unde mai trebuie lucrat. Așadar, câteva subiecte și după aceea trec la ceea ce este esențial. Dar nici aceste prime lucruri nu sunt uh, neglijabile. Apoi, așadar, suspendarea uh, Eh, prestării de servicii în cazul încălcării grave a legislației în vigoare, mai ales în ceea ce privește lucrătorii detașați. Astăzi ne găsim într-o situație deosebită care trebuie să se bucure de toată atenția noastră. Eu sunt uluit că în Europa, în fața incapacității noastre colective, și vorbesc aici de Uniune în general, uh, deci, în fața acestei incapacități generale de a armoniza regulile minime pe anumite teme, deci, în această situație sunt uluit de numărul de decizii unilaterale din prezent. Și în prezent nu, e, nu înseamnă doar uh, punctual uh, ziua de astăzi, ci de o perioadă uh, recentă în care Comisia Europeană permite unor țări, cum sunt Franța și Germania, să ia decizii unilaterale. Acestea vor alimenta uh, dezbateri politice care vor încetini foarte mult progresele pe care, pe care ar trebui să mergem și mi se pare că ar fi mult mai bine să facem progrese uh, pe această cale. Deci, această suspendare a prestării de servicii de către autoritățile publice în cazul încălcării grave a, uh, legislației e folosită de unele țări, dar nu de toate. Și acum tendința este să se generalizeze această posibilitate și chiar această, acest punct de vedere, astfel încât să putem avea metode comune pentru a obliga întreprinderile să fie atente, pentru că nu e vorba să le impunem măsuri birocratice pe care să nu le poată gestiona, deci să fie atente când subcontractează, cui subcontractează, care sunt condițiile de muncă pentru lucrători sau cu atât mai mult când e vorba de filiale ale filiale proprii. Cred că Divergențele cele mai importante persistă în legătură cu cele două alineate pe care le-am propus ca propunere de amendament de compromis, care se bucură de asentimentul unei bune părți a grupurilor, dar nu de majoritate suficientă încă. Este vorba despre munca detașată în general și aici poate e vorba de o divergență de metodă de lucru pe care ar trebui să o avem în vedere. Uh, Există propuneri ale Comisiei care au fost făcute recent. Există și reacții ale diferitelor state membre astăzi pe această temă. Știm. Există și un raport atribuit oficial doi, la doi coraportori, două coraportoare doamna Madame Chartier de la PPE și doamna uh, și o raportoare de la SND. Nu e vorba de un raport din proprie inițiativă. În raportul nostru de proprie inițiativă să anticipăm ce se va discuta în cazul acelui raport, care știm că va fi problematic, dar cred că va fi foarte problematic pentru o bună parte a instituției noastre, pentru că știm că munca detașată e un subiect foarte sensibil în prezent și că cetățenii văd aici uh, problema dumpingului social ca fiind ca având proporțiile cele mai mari, ceea ce nu e neapărat adevărat, dar e adevărat că nu ne ocupăm de el. Deci mi se pare greu să accept cererea ce mi-a fost adresată și anume să nu spun nimic despre munca detașată în acest raport din proprie inițiativă. Mi se pare mai degrabă că ar trebui să purtăm o discuție despre aceste amendamente de compromis ca să încercăm să găsim între noi un acord global și pozitiv. Și de ce? Pentru că eu cred că dacă Parlamentul European ar trebui să voteze un raport de inițiativă uh, Uh, privind combaterea dumpingului social în care nu se vorbește deloc de, da, uh, de munca detașată sub pretextul că se va face un raport mai târziu, cred că politic vorbind cetățenii vor fi cel puțin reticenți și ar considera că nu jucăm rolul pe care trebuie să-l jucăm. Un raport din proprie inițiativă trebuie să vină cu idei pe care să ne putem vizui nu venim cu recomandări constrângătoare, știm, ci creăm un punct de plecare pentru o poziție. Comisia și-a prezentat punctul de vedere prin doamna Thyssen, o să vedem dacă se confirmă și prin Cartea Galbenă care urmează și mi se pare că ar fi normal ca pe acest subiect Parlamentul, chiar și la nivel general, fără a intra în prea multe detalii, să poată să ia poziție. Iată deci situația din acest moment. Am spus că s-au făcut progrese însemnate și interesante, dar mai avem ceva drum de parcurs și ar fi păcat să nu facem acest lucru pentru că mi se pare că astăzi rolul Parlamentului European este să se ocupe serios de dumpingul social dacă vrea să răspundă la întrebările concetățenilor noștri. N-am vrut să reamintesc contextul, am dezbătut uh, mult ultima oară, dar văd că în acest moment concurența neloială în piața internă uh, alimentează tot felul de fantasme și mai ales ostilitatea față de Uniunea Europeană, care e din ce în ce mai îngrijorătoare și cred că nu putem să nu ne asumăm rolul. Thank you, Mr. Balas. I know that it has been a tough... Mulțumesc, domnule Balas. Uh, n-a fost ușor și e interesant că putem discuta rezultatele. Voi da cuvântul uh, raportorilor din umbră și începem cu doamna Iașloviescă. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să-i mulțumesc domnului Balas și întregii echipe care au redactat un raport foarte bun. Întregul subiect al dumpingului social e foarte problematic și îmi place cum ați reușit să redactați aceste compromisuri. Cred că a fost nevoie de vreo 20 de reuniuni ca să se ajungă la acest punct de vedere comun. Însă Munca noastră uh, se apropie acum de final, munca privind dumpingul social, adică se apropie de votul din iulie. Mai sunt câteva uh, aspecte în legătură cu care nu am ajuns la acord. Unii membri uh, au criticat faptul că nu există o definiție obligatorie a dumpingului social. E nevoie de discuții politice în statele membre și uh, nu avem încă un termen cu valoare juridică. Mă bucur că măcar între noi ne-am pus de acord în legătură cu definiție a dumpingului social. Majoritatea grupurilor politice consideră că practicile neloiale ce duc la câștigarea unui avantaj competitiv cu încălcarea legii reprezintă dumping social. În ciuda multelor uh, aspecte în legătură cu care suntem de acord, încă există divergențe de opinii și PPE-ul nu poate susține toate amendamentele de compromis, mai ales pe cele care vizează aspecte importante, cum ar fi un sistem obligatoriu pentru înregistrarea lucrătorilor detașați în statele membre sau uh, suspendarea prestării de servicii în cazul unor încălcări grave ale legislației privind lucrătorii detașați sau cele referitoare la domeniul aviației, care ni se pare că țin de competențele Comisiei pentru Transporturi, apoi relația, raportul între drepturile economice și libertățile fundamentale și uh, apoi și revizuirea directivei privind lucrătorii detașați. N-ar trebui să intrăm în detalii în legătură cu această revizuire în acest moment. Viitorul uh, legislației privind uh, lucrătorii detașați ar trebui lăsat uh, pe seama raportoarelor numite și ar trebui să amintim că Dumpingul social nu se limitează la lucrătorii detașați. Acestea, aceștia sunt doar un exemplu Dumpingul social însă uh, e un fenomen mult mai larg. Trebuie să ne concentrăm pe munca ilegală, companiile fictive, uh, munca așa numită independentă și să nu uităm de principiul uh, plată egală pentru muncă egală. Um, trebuie să fim atenți și să nu subminăm competitivitatea companiilor europene. Mulțumesc! Thank you. Vă mulțumesc! Acum dau cuvântul doamnei Fevaiuva. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru faptul că ați pus uh, această, ordine pe, această punct pe ordinea de zi după atât de multe reuniuni ale raportorului cu raportori din umbră. Mulțumesc domnului Balar și tuturor raportorilor din umbră pentru că cred că am avut discuții foarte interesante la reuniunile noastre. Danuta Iazloviesca și Ghion Balas au uh, făcut uh, propuneri concrete um, pentru a ajunge la compromisuri. Eu um, voi aborda lucrurile dintr-o perspectivă mai filozofică, voi face câteva observații generale. Mai întâi, aș dori să fac observații în legătură cu mesajul general al acestui raport. Eu personal sunt destul de nemulțumită de tonul general, general al raportului și de mesajul transmis. Uh, se repetă de prea multe ori și prea des că uh, delegarea uh, detașarea lucrătorilor uh, este problema cea mare, dar să nu uităm că lucrătorii detașați reprezintă mai puțin de 1% din forța de uh, muncă din Uniunea Europeană. picul social este un concept care poate avea legătură cu orice modalitate de neaplecare a regulilor sau um, cu orice costuri uh, ale muncii mai mici decât cele normale. Um, detașarea lucrătorilor este o activitate legală Uh, și dacă sunt probleme, ele trebuie remediate prin uh, consolidarea regulilor de la nivel național. Trebuie să luptăm împotriva abuzurilor prin mai multe inspecții uh, pe piața muncii din statele membre. Există o diferență mare între activitățile ilegale, concurența ilegală, pe de o parte, sau inechitabilă, și pe de altă parte, nerespectarea regulilor avantajele competitive ale anumitor state membre privind costurile forței de muncă uh, trebuie să continue să existe în Europa pentru a păstra competitivitatea. Nu trebuie să li se pună capăt prin măsuri uh, protecționiste. Nu așa Europa va avansa spre mai bine, din punctul meu de vedere. Cred că în acest raport de multe ori ne ascundem uneori pe, după problema uh, detașării lucrătorilor uh, și evităm alte probleme mult mai mari, mult mai grave de pe piața muncii din anumite state membre. Nu dorim să discutăm despre acestea, nu dorim să le rezolvăm, așa că ne ascundem după altceva. Dar a face campanie pentru anumite lucruri care nu se bazează pe date concrete, ci doar pe sentimente, nu e bine pentru nimeni. E și, este inechitabil, dacă dorim să putem să spunem așa. Deci a face de ceșarea lucrătorilor un fel de țape spășitor pentru dumpingul social nu e corect. Trebuie să aplicăm regulile. Regulile care există deja. Din păcate, trebuie să spun că doar o mică parte, doar într-o mică parte din raport se vorbește despre acest lucru. Apoi, Doresc să vorbesc despre principiul plății egale pentru muncă egală în același loc. Nu vă veți mira când vă voi spune, așa cum am mai spus-o, că acesta este doar un slogan frumos, dar care are prea puțin legătură cu realitatea de pe piața muncii. Există diferențe între salarii în Europa și ne mințim pe noi și mințim cetățenii dacă le spunem că e posibil să eliminăm astăzi această diferențe. Pentru a le elimina va dura la fel de mulți ani câte reuniuni ale raportor din umbră am avut noi pentru acest dosar. Aceste diferențe de salarii au motive istorice. De altfel, sistemul a promovat uh, um, plata egală pentru muncă egală și vă închipuiți că multe țări din centrul și restul Europei nu doresc ca istoria să se repete. Chiar la Bruxelles, um, Uh, oamenii au diferite tipuri de contracte, contracte benzinale, contracte europene, contracte din cele 28 de state membre și din celelalte misiuni diplomatice ale lumii și totuși sistemul funcționează. Este imposibil să armonizăm salariile um, pentru toată lumea și nu acesta trebuie să fie obiectivul nostru. Trebuie să fim uniți în această diversitate. Și, în fine, ultimul punct despre care doresc să vorbesc este definiția dumpingului social. Definiția propusă e prea lungă, prea complicată pentru a fi o definiție a unui concept care nu a fost definit juridic și nici nu are um, în, sem- um, nu, nu are o, un sens uh, acceptat universal. Trebuie să vorbește despre concurența inechitabilă, despre modul inechitabil de a fi tratat, de toată forța de muncă în Uniunea Europeană. Dar inechitabil este un termen subiectiv. Ce e inechitabil pentru mine poate nu e inechitabil pentru altcineva. Orice companie poate să considere că e inechitabil ca altă companie să, uh, să uh, meargă mai bine. Orice lucrător poate să, fie, să considere că e inechitabil ca el să aibă un salariu mai mic decât colegii. Dar asta e viața, asta e realitatea și îmi pare rău dacă um, intervenția mea a fost oarecum filozofică, dar eu cred că în acest dosar trebuie să dăm dovadă de mai mult pragmatism. Mulțumesc! Thank you, Mr. Sil Mulțumesc, domnul Silichiotis. Vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc domnului raportor Balaș pentru uh, modul excelent în care am lucrat la acest dosar până acum, modul în care a clarificat procesul. Uh, a fost nevoie de mult timp și de multe eforturi pentru a ajunge aici. Suntem mulțumiți de rezultate până acum, dar regretăm poziția anumitor grupuri care um, fac să fie mai dificil să se ajungă la un rezultat în cazul acestui raport. Poate doresc uh, chiar să distrug acest raport. Am discutat uh, am, despre amendamente în legătură cu care căsusem deja de acord, dar trebuie să rediscutăm lucrurile și asta a luat foarte mult timp. Văd că există, unii spun că lumea este injustă și trebuie să acceptăm asta. Da, poate unele grupuri um, acordă multă importanță forțelor pieței și concurenței, dar uh, suntem o comisie pentru ocupare și afaceri sociale. Suntem obligați să sprijinim forța de muncă și în pozițiile noastre și cu rapoartele noastre să schimbăm situația de pe piața muncii și nu să acceptăm realități. Sprijinim eforturile raportorului și rămânem atașați principiilor noastre, principii cum ar fi uh, drepturile lucrătorilor, consolidarea statului social, lupta împotriva dumpingului social, care are loc în favoarea pentru a ameliora competitivitatea, se spune, dar de fapt uh, acest dumping nu face decât să amelioreze profitabilitatea întreprinderilor și să înrăutățească uh, situația lucrătorilor. Deci sprijinim amendamentele de compromis care afirmă drepturile lucrătorilor și când vorbim despre aceste drepturi ne referim și la convențiile colective de muncă și la dreptul de a participa la negocierile colective și nu vorbim despre contractele individuale, contracte care fac să dispară drepturile colective câștigate uh, după lupte de durată ale lucrătorilor. Considerăm că acest raport trebuie să uh, reprezinte poziția Parlamentului în favoarea drepturilor lucrătorilor și împotriva de reglementări în domeniul salariilor și drepturilor, mai ales acum când se vorbește despre directiva pentru detașarea lucrătorilor. Da, dragi liberali, suntem pentru aceleași drepturi, salariu, um, același salariu pentru aceeași muncă și trebuie să luptăm pentru acest principiu pentru că există încă multe injustiții și noi trebuie să luptăm pentru a le elimina. Și iar ceea ce spune Comisia, asta trebuie să spună Comisia noastră, um, nu doar grupul Stângii Unite, deci vom sprijini acest raport pentru că principiul fundamental trebuie să fie protecția lucrătorilor și a statului social. Mulțumesc! Karima. Mulțumesc! Karima Deli nu e prezentă azi în sală din partea verzilor, așa că dau cuvântul Raule, Laurei Aghia de la EFDD. Si, grazie, președinte! Mulțumesc, doamnă președinte! Îi mulțumesc lui Ghion pentru acest raport Cred că Ghiom știa încă de la început că nu va fi ușor și acum știm și noi ce ne așteaptă atunci când ne vom apuca de revizuirea directivei privind detașarea lucrătorilor. Este evident acum, după aproape 20 de reuniuni ale raportorilor din umbră, că pozițiile grupurilor sunt departe unele de altele și sunt greu de conciliat. Acest lucru este evident pentru mine și grupul meu este normal să sprijinim propunerea lui Ghiom, dar înțeleg dubiile uh, și problemele altor grupuri politice. Um, avem uh, priorități diferite și fiecare trebuie să ne apărăm uh, specificitățile țărilor noastre. Am ascultat uh, intervenții mm, mai filozofice, dar <laughs> astăzi e foarte uh, complicat să fim concreți în acest raport, dar este evident că azi condițiile economice din Uniunea Europeană determină și astfel de subiecte importante care au uh, un impact major în statele membre. De aceea trebuie să avem o perspectivă mai largă, pentru că Europa trebuie să răspundă unor provocări care vor avea un impact și mai mare asupra realităților din statele membre. Dacă azi vorbim despre dumpingul social din Uniunea Europeană, închipuiți-vă ce, se va, ce se va întâmpla atunci când vom discuta despre efectele altor realități asupra economiilor noastre. Și aș putea spune legătură cu acest raport că nu știu dacă acesta este momentul oportun să discutăm despre el, dacă n-ar fi fost mai bine să-l discutăm uh, după ce uh, se va fi reformat directiva. Dar trebuie să fim foarte conștienți de faptul că suntem 28 de state membre, cu 28 de realități diferite, cu condiții diferite, uh, concurența nu e echitabilă, nu există aceleași garanții pentru lucrători și garanții sociale nu doar legate de contractul de muncă, deci este foarte greu de conciliat diversele poziții. Așadar, vom continua eforturile, vom continua să dezbatem și ne vom pregăti, vom pregăti astfel uh, și um, um, participarea noastră la reformarea, reformarea directivei privind detașarea lucrătorilor. Am decis să avem doi co-raportori cu poziții politice foarte diferite, așa că trebuie să ne gândim serios în ce măsură e posibil acest lucru, pentru că se, se poate lucra împreună, pentru că putem spune uh, tot felul de lucruri, dar important este să spunem uh, lucrurile esențiale. Mulțumesc! Domnul Martin. Mulțumesc, doamnă președinte. Am ascultat cu atenție um, intervenția domnului Balas, dar eu am o mică problemă cu domnul Balas. Eu... Atunci când am vorbit la despre raportul Krasnodevski data trecută, ne-am confruntat cu aceeași problemă. În cazul acesta, doamna Bizoto și domnul Balas au refuzat să ne transmită amendamentele, să se transmită amendamentele de compromis doamnei Bizoto. Mai mult, doamnă președinte, pentru că acum intervenția noastră va fi mai uh, uh fermă, secretariatul comisiei l-a ascultat pe domnul Balas. E de necrezut. Deci, raportorul numit și ales nu, obține nu primește amendamente de compromis pentru că domnul Balaș a somat secretariatul comisiei să nu ne transmite aceste amendamente de compromis. Apreciem atitudinea democratică a domnului Balaș care și-a început intervenția spunând mă bucur și fac tot ce pot pentru a asculta punctele de vedere ale tuturor raportorilor din umbră, dar evită comunicarea cu un grup politic și elimine, elimine astfel din discuție. Are domnului Baraș acum că sunt mai inteligent decât dânsul. Uh, doresc să spun că sunt la fel de dezolat ca și dânsul când spune că în legătură cu acest raport privind dumpingul social nu se poate aborda problema uh, lucrătorilor detașați. Doresc să-l transmit asigurări domnului Balas și membrilor acestei comisii. Sunt sigur că revizuirea directivei privind lucrătorii detașați, care ne preocupă atât de mult, va fi pur și simplu încetișor îngropată. Mulțumesc! Uh, thank you. mulțumesc! Trec acum la lista celor care au cerut cuvântul în afară de raportorul din umbră și vă rog să respectați uh, două minute pentru intervențiile dumneavoastră. Mai întâi, doamna Movașatie. Chartier. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Și eu, la rândul meu, ca și ceilalți raportori din umbră, salut munca depusă de domnul Balas și energie investită. În momentul în care avem mai mulți raportori din umbră, ar trebui să fim foarte atenți în așa fel încât să fie toți mulțumiți. Și aici cred că ajungem la o problemă de metodologie. Eu înțeleg că tentația e destul de mare de a evoca revizuirea directivei lucrătorilor detașați, deși e vorba de un raport din proprie inițiativă în ceea ce privește dumpingul social. Și această confuzie, acest amestec, face în așa fel încât mizele sunt mult prea mari comparativ cu subiectul însuși al acestui raport. Asta ar fi un prim punct. Un al doilea punct dacă e să alunecăm în această direcție, atunci ce se va întâmpla? Vom complica felul în care directiva va fi revizuită, directiva pe lucrătorii detașați. Ori eu nu-mi doresc să merg în această direcție. Și dumneavoastră ați spus, avem aici o dublă problemă. Există puncte de vedere politice divergente, vorbiți mereu despre grupurile politice, ori cred eu că problema aceasta a cartonașului galben ne demonstrează că există, pe de o parte, și probleme la nivel de grupuri politice, dar, pe de altă parte, și probleme la nivel de state membre și acestea se amestecă și cred eu că trebuie să dăm dovadă de spirit de deschidere și dorință de consens în acest dosar. În momentul în care avem niște poziții radicale bazate pe uh, decizii în bloc, am putea să facem 20 de întâlniri, 30 între uh, raportorii din umbră. Foarte bine și frumos, însă la urma urmei complicăm situația. Însă asta nu înseamnă că nu-mi doresc o revizuire a directivei uh, lucrătorilor detașați. Vă garantez că nu va fi înmormântată, așa cum se spune adineori. Ba din potrivă, vom încerca să abordăm lucrurile în mod diferit, pentru că e adevărat că există puncte de vedere diferite, însă fiecare trebuie să-și asume răspunderea și trebuie să fim în măsură să găsim niște puncte de convergență. Acesta este și motivul pentru care unii unele compro, amendamente de compromis sunt bune, merg în direcția potrivită, însă acele amendamente de compromis care se referă direct la negocierile viitoare, ulterioare, pe tema directivei lucrători detașați, mă gândesc la compromisul M, eu, ca și coraportor, și dacă colega noastră ar fi de față, cred că ar spune exact același lucru, e bine, ca și coraportoare pe această de, uh, revizuire a directivei, sincer, faceți o greșeală. Ne complicați nouă misiunea. Uh, poate chiar uh, am ajunge la o situație în care blocăm obținerea unui rezultat. Și dacă vrem într-adevăr uh, să depășim aceste, această problemă, această dificultate a lucrătorilor detașați, atunci trebuie să abordăm dumpingul social și acest raport în mod diferit, delimitând foarte bine munca pe acest subiect al dumpingului social și nu pe alte subiecte. În orice caz, eu am avut ocazia să-i spun deja domnului Balas acest lucru. Nu-mi doresc ca acest raport pe dumping social să vină și să pună în dificultate de revizuirea directivei, care ia această revizuire este ceva absolut esențial. Și mă gândesc, spre exemplu, la ceea ce se spune despre agențiile de muncă interimară. Nu putem accepta acest lucru noi ca și co-raportoare pe re- revizuirea directivei. Trebuie să știm exact ceea ce ne dorim, doamna președinte, în comisia noastră a ocupare și afaceri sociale. Dacă ne dorim într-adevăr să ne facem munca a comisiei noastre de ocupare, haideți să nu începem să amestecăm toate lucrurile și să știm exact, să, să fim în măsură să respectăm subiectul uh, despre care discutăm. Mulțumesc. Dau acum cuvântul uh, colegului Koch. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamna președinte. Cred că pot să fiu extrem de subțint. Nu intru în detaliu, dar vreau să spun că rezultatele Comisiei TRAN uh, sunt bine preluate în multe propuneri de compromis, deci mulțumesc uh, și Comisiei și domnului Bana și Danutei. Mulțumesc! Thank you, Maria Arena. Mulțumesc. Și acum are cuvântul doamna Maria Arena. Mulțumesc. Mai întâi aș dori să mulțumesc uh, colegului Balas pentru munca depusă în cadrul acestui raport din proprie mai ales propunerile care au fost făcute de către domnul Balas. Sunt destul de mirată să o aud pe doamna Maron Chartier spunând că propunerile inițiale erau propuneri uh, rigide. Mie mi se par uh, încă de la bun început ca niște propuneri foarte exhaustive și care cuprind poate și poate că aici trebuie să avem un punct de vedere diferit. Asta credeți dumneavoastră, însă nu asta am spus eu, uh, spune doamna Moran Chartier. De aceea cred eu reia doamna Arena, că trebuie să avem un raport din proprie inițiativă care să fie un raport cât mai exhaustiv cu putință în ceea ce privește practicile de concurență neloială în acest dom- în domeniul uh, în viața de zi cu zi a lucrătorilor. Și au fost citate foarte multe practici. Societăți uh, precum uh, cutie poștală, falși independenți, salarii, concurența între lucrători, dar și practici ilegale în ceea ce privește salarizarea. Și evident, trebuie ca acest raport să fie cât mai exhaustiv. Acum, dacă vrem ca acest raport referitor la lupta împotriva practicilor ilegale să nu aborteze absolut deloc directiva de lucrători detașați, E prea de tot. E ca și cum am lucrat pe evaziune fiscală fără să vorbim despre paradisuri fiscale. Mie mi se pare că nu e neapărat foarte potrivit să excludem din acest raport această uh, directivă a lucrătorilor detașați. Ea trebuie să facă parte uh, integrantă din raportul Balaș, deși e adevărat că nu trebuie să intrăm în detaliu în ceea ce privește revizuirea acestei directive. Mi se pare esențial să integrăm acest aspect, deși, și revin la cele spuse de colega noastră din partea ALDE, MENS, chiar dacă detașarea nu reprezintă decât 1% din masa uh, uh de uh, lucrători din Europa. Dar dacă ne uităm pe țară, pe sector, ce înseamnă importanța acestei, uh, uh, acestei probleme și concurența neloială care apare ca urmare a acestea, putem ajunge în anumite țări, în anumite sectoare, la practici ilegale în proporție de 20%. Și asta vine și pune bariere în care la competitivității, însă îmi dau seama că, uh, spre exemplu, în domeniul construcțiilor nu e un sector care merge către export, e un sector în intern. Vă doriți practici de concurență neloială în interiorul Europei care să favorizeze astfel de situații? Eu Uh, consider că Europa, și sper că și celelalte grupuri politice sunt de acord, că Europa este o, un teritoriu în care, da, există diferențe în materie de protecție socială în funcție de state membre, însă obiectivul nostru este nu peste 10 ani, ci mâine poi mâine să oferim lucrătorilor o Europa cu mai multă protecție socială și nu mai puțină. Și dacă există diferențe, discrepanțe, ideea este să oferim cât mai multă protecție și nu mai puțină. În orice caz, așa consider eu că trebuie să fie Europa. Când vorbim despre divergențe, ci trebuie să obținem mai mult și nu mai puțin. Deci eu susțin munca depusă de domnul Balas, tocmai pentru a avea cât mai multă protecție socială cu mecanisme care să meargă în această direcție. Mulțumesc și dom acum domnul Carles Șambu. Mulțumesc, doamna președinte. Am să mă exprim în limba franceză, pentru că raportorul este francofon, vorbește limba lui Molière. Și pot să vă spun că susțin cele spuse de colega mea din partea ALDE, Martina la Baiova. Și acum nu vorbesc în numele grupului, ci în numele meu. Spre deosebire de cele spuse de colega noastră Laura Agea, eu mă gândesc la un punct de vedere mai degrabă european, nu neapărat național. Și trebuie să vedem acest lucru printr-o viziune politică mai amplă. Admir munca depusă până în prezent. Evident, și știu cât de complicat poate fi acest subiect. Am avut ocazia să analizez astfel de aspecte, însă um, în momentul în care faci o astfel de muncă, trebuie să ai și rezultat aveam posibilitatea să luăm o decizie istorică și anume să definim dumpingul social. Acum se pare că nu putem să facem acest lucru în momentul în care creăm încă alte patru definiții, așa, în mod arbitrar. Spre exemplu, cum ar fi, spre exemplu, uh, uh, salariul decent. Uh, noi suntem state democratice. Există astfel de, de definiții. Ce înseamnă, spre exemplu, concurența neloială? Cum o putem defini? Spre exemplu, salariul egal pentru muncă egal, aceleași drepturi pentru același post. Dar într-o întreprindere, puneți două persoane una alături de cealaltă, sunt doi agenți comerciali pe același post și vor câștiga diferit în același an. Se spune că nu există așa ceva. Ba există, însă trebuie să utilizăm definiții corecte ca să nu manipulăm în mod ideologic. Putem face o trimitere la categorii de persoane, la categorii de uh, posturi, uh, anumite tabele de salarizare cuprinse în acordurile sociale colective. Bun, asta putem, însă dacă depășim acest lucru, uh, suntem așa într-un fel de ambiție inocentă, dar naivă și nu vom reuși să facem în așa fel încât Europa să avanseze. Un al doilea aspect asupra care vreau să mă aplec. Pentru bunăstarea lucrătorilor europeni, sincer, este o parte din text uh, um, care mie nu îmi convine deloc. Trebuie să menținem mobilitatea intraeuropeană. Trebuie să menținem această mobilitate intraeuropeană pentru mult mai mult decât 1% din lucrători sau 20% din domeniul construcțiilor. Și trebuie să menținem și competitivitatea prin costurile de muncă. De ce? Pentru că în circunscripția mea, în Spania, am reușit să ieșim dintr-o situație de, de adevărat dezastru, tocmai uh, Uh, am reușit să ne descurcăm tocmai pentru că am scăsut uh, costurile de uh, lucru, de asigurări. Faptul că trebuie să existe niște, un minim de standarde sociale aplicabile tuturor cetățenilor, indiferent unde aceștia s-ar afla în Europa, bun, asta sunt de acord. Trebuie să avem un, un prag minim, un minim social asigurat pentru toată lumea. Bun, după care forțele pieței trebuie să intervină. Acum, în momentul în care vorbim despre lucrători detașați, și aici trebuie să vă spun, ori luăm decizia să facem un aliniat în care spunem, da, problemele dumpingului social sunt oglindite mai ales în uh, cazurile în care lucrătorii uh, sunt deplasați dincolo de frontiere, detașați dincolo de frontiere și atunci îl putem aborda acest subiect în momentul în care vorbim despre directivă sau o altă posibilitate, vorbim despre dumping social și uh, așteptăm ca doamna Moran Chartier și cealaltă coraportare să termine munca de acolo. Însă nu putem să predeterminăm munca lor prin ceea ce scriem noi aici. Nu putem, nu avem voie, e, e periculos din punct de vedere chiar și intelectual. Și acum, bun, ce facem? Facem o muncă aprofundată, vorbim despre tot felul de situații care pun probleme sau încercăm să facem un document și aici, sincer, sunt un om politic, așa mă exprim. Înțeleg punctul de vedere al colegilor. Dar trebuie să redactăm un document pentru a face față unei probleme politice foarte concrete în anumite state membre. Și aș vrea să vă spun o problemă. Nu trebuie să sacrificăm mobilitatea lucrătorilor europeni pe altarul anumitor nevoi politice. Să nu amestecăm lucrurile. Dacă sunt probleme pentru care se utilizează mobilitatea lucrătorilor ca și pretext pentru populism și xenofobie, acolo, pe terenul acela, trebuie să combateți și trebuie să explicați lucrurile și nu încercați să ne uh, uh, scrieți un text ca și cum n-ar fi această problemă. Și acum, în continuare, sincer, nu înțeleg de ce nu, pri, nu pricep foarte bine de ce ne tot învârtim în uh, jurul degetului. Și uh, salut cele spuse de colegul nostru din domeniul transporturilor, de la Comisia pentru Transporturi. Dar știți că există articole asemănătoare, probleme asemănătoare în agricultură, în industria turismului, în industria apărării, în care se angajează uh, prin subcontractare, cu protecții uh, mai mici, uh, asigurări mai mici, uh, anumiți se angajează tineri care vor să meargă și să moară în Afganistan. Și asta e dumping social. Și atunci, de ce facem aici un fel de mega text în care vorbim despre absolut tot, însă nu de dumping social, care de fapt era subiectul principal al raportului? Sincer, am dificultăți cu acest text, așa cum a fost redactat până în prezent. Aș vrea să ne întoarcem la substanța problemei, cum spunea doamna Moran Chartier, și să ne concentrăm pe subiect. Dacă am delimitat deja conceptele, fără să venim cu termeni ideologici uh, care să ducă și la și mai multă confuzie, mă rog, cu așa un fel de parfum electoral, uh, Uh, cred că am reușit deja să avansăm. Eu, sincer, nu vorbesc în numele grupului ALDE, vorbesc în grupul numele meu personal. Sincer, mi se pare că textul nu are suficientă calitate și claritate pentru a-l putea vota pozitiv. Mulțumesc, spune doamna președinte. Vreau să respectați timpul alocat pentru că va trebui să părăsim această sală cât de curând. Thomas Mann, vă rog, aveți cuvântul. Nu va fi ușor să mă încadrez în timp. Uh, s-au dat colegilor două minute și au vorbit fix șase și jumătate. Uh, n-am putut intra uh, în sală. Ni s-au furat și la începutul ședinței 18 minute, deci vă rog să țineți seama de aceste circumstanțe. Voi încerca să fac și eu un compromis. S-a vorbit mult, s-a discutat mult cu raportorii din umbră și uh, dacă au fost chiar 20 de ședințe, uh, chiar e un mic record și mi se pare bine să vorbim despre această uh, temă, dar să nu avem un raport din care cineva să fie, în care cineva să nu fie reprezentat. Bineînțeles, uh, Uh, nu suntem de acord cu practicile celor care detașează lucrători și dacă într-adevăr uh, există măsuri care încalcă lege, trebuie făcut ceva. Apoi, aspectele economice. Mi se pare important să spunem că uh, dacă se denaturează piața și se creează condiții legale. Da, trebuie să spunem raport. În legătură cu plata egală pentru muntă, muncă egală, da, uh, suntem de acord, pentru că trebuie să avem drepturi sociale, dar uh, să fie drepturi egale. Și uh, dacă avem și o definiție, mă tem că cea deja găsită e deja așa de complicată încât va fi greu să găsească sprijin pentru ea. E bine că s-a vorbit și de firmele fictive și de falși independenți. Aș fi preferat să se vorbească și de munca cu timp parțial, cu normă parțială, pentru că și acolo sunt diferențe mari. Uh, deci, să fim atenți la capcane pentru că există forme de muncă cu normă parțială perfect justificate, dar sunt și unele uh, care sunt într-o zonă gri și uh, trebuie să subliniem aceste lucruri. Apoi s-a făcut o afirmație că încă mai sunt probleme în fracțiunea PPE și, uh, da, într-adevăr, uh, suntem într-o proporționalitate, dar să avem și un cadru corect, să avem măcar un standard minim, minimal. Mi se pare că nici nu s-a discutat cu adevărat despre acest lucru, deci 20 de uh, ședințe, poate mai sunt încă 10, ca să vedem dacă putem vota într-adevăr în iulie deja am amânat alte lucruri și vă atrag atenția că ar trebui să încercăm măcar luni în săptămâna de la Strasburg să vorbim nu la nivel general, ci uh, foarte uh, aplicat. Știu că am depășit Uh, puțin timpul, dar măcar nu foarte mult. Am respectat uh, ce spunea doamna președinte. Mulțumesc, domnule Man, pentru cele trei minute, dar și pentru ce ați spus. Toată lumea va putea să spună ceva în legătură cu lista. Toți cei de pe listă, uh, fiți, vă rog, subcinți ca și domnul Man, pentru că altfel o să întârziem. O să întârziem cu siguranță, dar trebuie să încheiem acest subiect important, așa că dau cuvântul domnul, doamnei Sofia Robeiro. Eh, eu queria começar por agradecer Mulțumesc, doamna președinte. Încă de la bun început aș dori să mulțumesc domnului raportor și raportorilor din umbră pentru angajamentul lor în acest dosar. Aș dori să vă atrag atenția asupra riscurilor cu care ne confruntăm și anume că ne îndepărtăm de substanța subiectului. În momentul în care ne concentrăm, concentrăm dumpingul social pe detașarea lucrătorilor, uităm, nu știu dacă cu bună știință sau nu, uităm sau lăsăm deoparte și alte forme de uh, încălcare a uh, minimului social ce trebuie să fie garantat cetățenilor europeni. Și uh, asta chiar în interesul statelor membre uneori. Eu aș dori să mă refer la cei falși lucrători cu statut de independent care sunt utilizați în mod uh, abuziv de chiar statele noastre membre. E vorba de pro, uh, uh, profesori, spre exemplu, în țara mea, anumiți profesori care nu sunt lucrători independenți uh, ca atare. Deci, uh, Uh, nu se respectă anumite reguli și noi trebuie să luptăm în așa fel încât aceste reguli să fie respectate. Trebuie să coordonăm inspecții în statele membre tocmai pentru a putea lupta împotriva acestui fenomen. Apoi, când vorbim despre dumping social, uh, mai există și un alt subiect pe care trebuie să-l abordăm trecem de la o paradigmă în care competitivitatea se bizuie pe salarii înspre o altă paradigmă în care competitivitatea se obține ca și urmare a plus valorii produselor și, produselor și serviciilor pe care le putem crea în Uniunea Europeană și pe care le putem oferi cetățenilor europeni. E vorba deci de o situație mult mai exhaustivă și în acest sens vom merge în spre creșterea economică pe care ne-o dorim pentru Uniune. În concluzie, vreau să amintesc faptul că și Comisia Europeană își dorește să întărească pilonul social și sunt de acord cu colegul nostru Thomas Mann care spunea că înainte de toate trebuie să definim niște reguli minime aplicabile tuturor pentru a lupta împotriva dumpingului social în așa fel încât să avem niște norme comune de asigurări sociale aplicabile tuturor, însă să nu uităm că acest lucru reprezintă și eforturi suplimentare de coordonare din punct de vedere economic și financiar, pentru că în cadrul acestei comisii noi am avut deja ocazia să spunem că fără o convergență economică și financiară nu putem avea o adevărată convergență socială, pentru că ele sunt uh, întrepătrunse. Și această discuție, dragi colegi, vă rog foarte mult să nu mai spuneți că firmele sunt singurele care se află la baza acestei marginalizări sociale și acestei concurențe neloiale. Și acum domnul Marta. Mulțumesc, doamna președinte. Sincer, am rămas uh, gură cască în momentul în care am auzit ce s-a spus aici în sală. Se vorbește muncă legală, ilegală. Eu vreau să vă trimit la o juri... să consultați jurisprudența europeană constantă care a condamnat foarte multe întreprinderi europene în statele membre, tocmai pentru că au făcut o diferență de salarizare, deși salariații făceau exact aceeași muncă. Deci mă întreb, oare nu cumva judecătorii europeni ar fi niște tâmpiți? Eu cred că nu, sau sunt tâmpiți aici în sală, nu știu, sau se prefacă sunt. În orice caz, a fost o adevărată dezbatere aici în Parlamentul European acest subiect, pentru că mi-aduc aminte că acum câțiva ani de zile deputații europeni nu aveau aceeași uh, salarizare nici ei și mi se pare că la un moment dat s-a armonizat salariul, că ești deputat european din Malta sau din Suedia, nu mai contează, avem toți același uh, indemnizație acum, ceea ce nu era cazul înainte și acum deci unii dintre noi ar trebui să priceapă exact ce înseamnă muncă egală, salariu egal armonizare. Deci, da, evident, putem să fim diferiți, putem să avem diversitate, dar trebuie să respectăm munca depusă de fiecare. Și aș dori să spun că susțin munca depusă de Guillaume Balas, pentru că munca aceasta a lucrătorilor, uh, pentru că uh, lumea lucrătorilor susține propunerile sale. Și, într-adevăr, detașații poate nu reprezintă o cifră foarte mare, însă e vorba de mii de mii de persoane cu consecințe asupra cifrelor, cifrelor de afaceri și asupra pierderilor de, la asigurări sociale. Deci, aș dori să spun în încheiere, haideți să ne imaginăm că mâine, poi mâine, ar fi dezbaterea aceasta. Și anume, unde găsim competitivitatea? Competitivitatea nu trebuie să vină doar prin costurile muncii. Haideți să ne imaginăm că mâine, poi mâine, Comisia Europeană asta își dorește. Recunoaște statutul de economie de piață pentru uh, China și atunci uh, chinezii o să ne oblige să reușim să ajungem la un acord cu toții asupra condițiilor de muncă. Mulțumesc și acum doamna Jasłowiecka. Dzień dobry, przepraszam. Ja jeszcze raz poprosiłam o głos, ponieważ przyznam się, że czasami zaskakuje Mulțumesc, doamna președinte. Am cerut să iau din nou cuvântul pentru că uneori dezbaterile în comisia noastră mă uimesc. Eu cred că trebuie să vorbim mai mult despre consecințele felului în care noi legiferăm și nu doar mâine și poi mâine, uh, ci pe un termen mult mai îndelungat. Trebuie să vedem care este impactul legislației noastre asupra diferitelor sectoare astfel afectate, atinse de legislația pe care noi o adoptăm. Mie mi se pare că ne cam pripim în felul în care emitem tot felul de recomandări. Și de multe ori recomandările acestea sunt unidirecționale și nu țin seama de, diferi, de eventualul impact negativ pe care ele ar putea să îl aibă. De aceea trebuie să analizăm diferite opțiuni. Trebuie să analizăm avantajele și dezavantajele. Trebuie să vedem cine va accepta anumite opțiuni și cine nu va fi în măsură să le accepte și din ce motive. Însă, din păcate, noi nu facem munca aceasta de analiză uh, în momentul în care redactăm legislația în această comisie. Fela, fe, felul în care noi muncim trebuie să ne permită să ne asigurăm că legislația este responsabilă și transparentă și nu, din păcate, nu întotdeauna cazul în ceea ce rapoartele pe care le, le adoptăm noi. Nu vreau să... Și acum pentru a răspunde doamnei Arena. Încă de la bun început, multe grupuri politice au propus ideea de a avea 1, 2, 3 amendamente de compromis în ceea ce privește directiva lucrătorilor detașați în termeni generali. Pentru că e clar că e important. Acum, noi vrem să ne asigurăm că dumpingul social nu va fi prost înțeles ca fiind doar datorat directivei lucrătorilor detașați și ideea este că în amendamentele de compromis pe care le avem și multe alte aliniate din text se referă și la directiva lucrătorilor detașați. Și grupul nostru politic a hotărât că nu ne dorim să uh, intervenim, pentru că, de fapt, e munca raportorului să vină și să, raporte, să, să, să redacteze un text. Însă noi nu trebuie să ne amestecăm nici în munca depusă de coraportoarele pe directiva uh, lucrători detașați. Mulțumesc, doamna președinte. Și eu, la rândul meu, spune doamna Sander, aș dori să-i mulțumesc raportorului Ghion Balaz și ansamblului raportorilor din Umbra pentru munca pe care au realizat-o și pentru munca ce în continuare mai trebuie să fie realizată, dacă am înțeles eu bine. Acum, în ceea ce privește amendamentele de compromis prezentate astăzi, aș vrea să salut faptul că avem o definiție a dumpingului social acum. E o definiție, în mod clar, uh, perfectibilă, însă cred eu că e o primă etapă, e un prim pas și e important să definim dumpingul social, pentru că asta ne va permite ulterior să uh, găsim un cadru. Aș dori să insist asupra metodei, așa cum au spus și alți colegi, metode de lucru. Eu cred că această chestiune a lucrătorilor detașați este în mod clar un aspect important și în anumite state membre. Acolo este indispensabil să avem o muncă pe fond. E important pentru salariați, pentru întreprinderi și e important, de altfel, aș spune eu, și din punct de vedere economic și social, dar și politic în, în numeroase țări. Acum, cu acestea fiind spuse, pentru a înregistra progres pe acest subiect, cred eu că mai e nevoie în continuare de mult timp și eu sunt favorabilă ideii de a face o distinție clară între discuțiile pe dumping social, o adevărată problemă, o problemă mai largă, mai extinsă, pentru care va trebui să găsim soluții, și, pe de altă parte, să lăsăm celor două corapărtoare posibilitatea de a avansa pe discuțiile referitoare la lucrători detașați. Riscul ar fi ca la final să nu avem niciun fel de text Uh, de aceea aș vrea să insist asupra acestui aspect. Haideți să lucrăm pe dumping social și să oferim, să acordăm timp coraportoarelor pe celălalt subiect. Pentru că, vedeți, clivajele aici nu sunt doar la nivel național, ci există clivaje și la nivel de grupuri politice pe chestiunea lucrătorilor detașați. Cam atât doar am să spun, doamna președinte. Thank you, uh, Monsieur Lavrille. Mulțumesc, domnul Avrile, mulțumesc, voi fi succint, sunt într totul de acord cu ce au spus colegii mei din grupul PPE, mai ales doamna Moran Chartier și doamna Sander. Dar aș vrea o clipă să revin la argumentele invocate de domnul Eduard Marta în legătură cu principiul plată egală pentru muncă egală. Dacă dăm exemplul parlamentarilor europeni, poate nu e foarte bine, pentru că dacă ar fi salariu egal la muncă egală, dați fi numărul de deputați prezenți aici, poate că n-ar fi așa de, de bine. Deci poate nu s-a ales bine exemplul, chiar dacă se spune în Franța că sunt uh, certați adesea în cadrul slujbei uh, cei care sunt de față, când de fapt uh, predica ar trebui adresată celor care au rămas la, la tavernă. Bun, și acum dau domnului Balas cuvântul pentru a încheia. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc și colegilor pentru toate observațiile. Voi încerca să răspund cât de cât la ce s-a spus, chiar dacă știu că ne grăbim. În legătură cu ce spunea doamna Iaslovița. Acum, dar mai ales la început, știm care sunt subiectele care trebuie să mai fie discutate. Nu vreau să mai insist uh, pe lucru, situația lucrătorilor detașați, unde se mai poate discuta. Cât despre aviație, aici uh, Comisia Transportului ne-a spus că sunt câteva aspecte pe care le-am uh, integrat și n-am înțeles foarte bine de fapt care era cererea, dar în rest căutăm mereu uh, formule care să împace Uh, interesele pe care le apărați dumneavoastră și cele pe care le apărăm noi și cred că și drepturile economice sunt foarte importante, deci uh, mai lucrăm la formulare. În același timp și doamnei Diabalova vreau să-i răspund în legătură cu munca detașată, pentru că sunt chestiuni ce țin de dezbaterea politică și uh, cred că noi oricum avem o diferență fundamentală, ca și cu colegul dumneavoastră, dar uh, sunt și lucruri care trebuie corectate, precizate. Astăzi, în paragrafele de compromis care vizează în principal munca detașată, deci acestea sunt 3 din 37, ori să spunem că nucleul raportului, așa cum am auzit aici, e că vizează lucrătorii detașați și că vorbim de munca detașată și că extindem tot raportul la aceasta, vedem că, de fapt, și în ansamblul compromisurilor, uh, de fapt, avem uh, menționată munca detașată numai în 8 compromisuri din 37. Deci, nu e adevărat ce spuneați. În al doilea rând, în legătură cu felul în care putem lucra. Eu Înțeleg foarte bine și acest lucru a fost precizat și domnul Caveșambon. Înțeleg să spun, nu ne ocupăm de munca detașată, ci de convergență socială în general. Dar tocmai asta am făcut și în a treia parte. A treia parte a raportului e rezultatul negocierilor de până acum între grupuri, unde am mers cât am putut de departe în legătură cu convergența socială, domnul Caveșambon poate fi sigur că dacă puteam să merg mai departe, aș fi făcut-o, dar chiar și grupul domniei sale a fost cât se poate de categoric în legătură cu aceste lucruri și anume anumite șantiere nu trebuie deschise, s-a spus. Apoi, dacă trebuie să vorbim sau nu de munca detașată în acest raport. Vă spun, atenție la un lucru. Dacă nu vorbim niciodată de munca detașată, nu o să vorbim niciodată de munca detașată, adică să nu evităm să spunem dacă nu vorbim aici deloc de libertatea de munca detașată, e pentru a lăsa raportoarelor să se refere la acest subiect mai bine, mai târziu. Dar sunt și colegi care consideră că nu trebuie să menționăm munca detașată și nici revizuirea directivei din 86, uh, din 96, îmi cer scuze. Pentru că uh, eu am menționat această directivă, trimiteri împrăștiate prin tot raportul și am ținut seama de uh, propunerile doamnei Iasloviesca și am redus la două paragrafe, L și M, trimiterile respective, dar să fim atenți. Nu avem nimic, dacă nu includem nimic, nici măcar principial referitor la munca detașată, riscăm să ne regăsim în situația în care pentru a relansa discuția, mai ales după uh, procedura cu cartonașe galbene și răspunsurile comisiei, nu ne va fi ușor. Și, de altfel, uh, insist, ceea ce vedeți, compromisul L și compromisul M, sunt în discuție. Deocamdată unele grupuri mi-au spus că scopul nu era să discutăm, ci și să le scoatem din raport. Am auzit o bine pe doamna Moran Chartier care nu cerea neapărat acest lucru, dar cerea ca pe anumite puncte să se revină, mai ales, dacă am înțeles eu bine, pe problema întreprinderilor uh, de interes deci, aș vrea să putem discuta, să vedem cum abordăm subiectul muncii detașate, să discutăm cele două amendamente mari pe tema aceasta, L și M, și apoi grupurile să-mi spună ce doresc să se schimbe în aceste alineate, pentru că până acum încă n-am primit informații punctuale. Și închei spunând că o definiția nici mie nu-mi place, nu sunt foarte mulțumit, eu aș fi vrut să merg mai departe. Pentru unii merge deja prea departe și mulțumesc aici, în special raportorilor din umbră, care au lucrat foarte bine și au acceptat compromisul. Compromisul, prin definiție, nu mulțumește pe nimeni. Și de altfel, observațiile pe această temă au fost contradictorii. Unii spun că definiția e prea generală, persoane din același grup, de altfel, și alții spun că trebuie să se intre în mai multe detalii, să definim mai precis. Vă închipuiți că dacă intrăm în și mai multe detalii, atunci o să ne confruntăm cu o problemă foarte mare. Nu o să putem avea acordul la mai mult de 700 de eurodeputați pentru această definiție și cred că avem astăzi un acord majoritar pe care să-l păstrăm. Știu că e un compromis, deci nu e perfect pentru nimeni, dar e mai înțelept așa. Și apoi, în legătură cu falși și independenți. Da, sunt elemente în raport, mai ales în legătură cu definirea legăturii raportului cu întreprinderea, cum îl controlăm pe salar, cum e controlarea salariatul și apoi zonele gri, munca sub alte forme înșelătoare. E adevărat că nu ne-am ocupat foarte mult pentru că domnul Pirinski s-a ocupat foarte mult uh, în platforma pentru munca ascunsă de aceste lucruri. Dar poate că într-adevăr ar fi util să mai insistăm puțin și în raport. Și închei spunând că, după părerea mea, deja avem un acord bun în legătură cu o bună parte din raport. Mai sunt aspecte importante de lucrat, și printre acestea, după părerea mea, cel mai important e munca detașată. Și încă o dată, înainte de a constata că există un dezacord metodologic pe acest subiect, aș cere totuși niște reacții în legătură cu cele două paragrafe esențiale referitoare la munca detașată, ca să vedem ce se poate și ce nu se poate face la nivel de principii generale în legătură cu această problemă ca să o menționăm totuși în raport. Ar fi ciudat pentru cetățeni să trecem sub tăcere acest lucru. Nu mi-ați răspund, spune domnul Marta. O să vă dau părerea mea, dar să ne dădați și textele întâi. Puteți să dezbateți mai târziu. Mulțumesc acum tuturor și domnului Balas, în primul rând, și puteți spune că e un punct care va rămâne pe ordinea de zi. Vorbim de el de ani de zile. Suntem acum la jumătatea drumului cu dumpingul social și detașarea lucrătorilor și ne vom ocupa de aceste teme pe durata mandatului. Cred că s-a început bine. Există divergențe, dar și multe opinii reconciliabile. Cred că putem găsi compromisuri bune și cred că această reuniune, chiar dacă s-a încins un pic dezbaterea, ne arată că putem găsi uh, o cale de ieșire, ceea ce e foarte important pentru acest Parlament, pentru că alegătorii vor rezultate și asta o să le oferim și pe această temă. Mulțumesc și acum, cu întârziere, mergem la audierea comună cu Econ pe tema inegalității economice. Un alt lucru important pentru noi, deci la PH 3C50, unde avem această reuniune, această audiere și ne revedem aici la ora 15. Vă rog să veniți, ar fi neplăcut dacă domnul Katainen ar veni la întâlnirea noastră și noi nu suntem în sală.